Doamnelor și domnilor, stimați colegi, vom începe de îndată primul punct de pe ordinea de zi, mai precis punctul 17. Îi urăm, le urăm bun venit celor doi reprezentanți ai uh, Guvernului uh, Bulgariei care asigură președinția Uniunii Europene. În primul rând o avem alături de noi pe doamna Țaceva, care este ministru al justiției uh, în Republica Bulgaria și domnul Panov, care este ministrul culturii. Dumnealor vor prezenta principalele puncte ale programului lor de lucru și prioritățile președinției bulgare. Doamnă, domnule, aveți 20-25 uh, de minute la dispoziție și vă rog să le împărțiți uh, între dumneavoastră. Cam 15 minute de fiecare. Potrivit uh, tradiției, deputații vă vor pune ulterior întrebări. Aveți cuvântul și începem cu dumneavoastră, doamnă. Уважаеми господин председател на Комисията Юри. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru că ne-ați oferit această posibilitate să prezentăm uh, prioritățile de pe ordinea de zi și ефективното развитие на политиките в сектор правосъдие особено важно е сътрудничеството